Bine, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Bună ziua tuturor! Voiam să vă urez bun venit la cea de-a doua parte a evenimentului nostru Zaharov, parte în care ne ocupăm de ONG-urile care acționează în Mediterana, în bazinul mediteranean, pentru a salva viețile oamenilor. Împreună cu comisiile LIBE, DROA, am organizat acest eveniment și iată că astăzi suntem aici. Domnul Moraes este în stânga mea, în calitate de președinte al Comisiei LIBE și vom conduce împreună sesiunea de astăzi. După cum știți cu toții, traversarea Mării Mediterane a devenit o activitate foarte riscantă pentru un număr mare de migranți care încearcă să vină în Europa pentru o viață mai bună. Și o mare parte dintre migranți reușesc să reziste uh, ultimei părți a acestei deplasări, deplasări foarte duse, foarte dure, uh, sunt conduși de mafioți fără scrupule care îi încarcă pe toți în bărci și îi lasă să înderivă în mijlocul mării. Și ONG-urile știu foarte mult despre ultima parte a acestui voiaj, pentru că au salvat foarte mulți migranți în ultimii ani. Dați-mi voie să vă spun că sub comisia DRA, cu două săptămâni în urmă, a trimis o delegație în Roma pentru a vedea care este situația migranților și refugiaților. Și pe durata acestei misiuni am avut ocazia să ne întâlnim cu diferite ONG-uri care astăzi sunt reprezentate alături de noi și care ne-au oferit o imagine de ansamblu asupra vieților și activităților de zi cu zi. Am ascultat și mărturiile migranților și refugiaților care veneau din peste 20 de țări și în toate aceste întâlniri a fost adusă în discuție situația dezastroasă din Libia. Acesta este motivul pentru care și astăzi ni s-a părut o idee importantă să ascultăm niște mărturii directe din partea celor care au trăit direct această experiență. În prima parte a discuției de astăzi, o să ascultăm istoria unui, unei deplasări foarte periculoase pe care ne va prezenta Filimon Merbratom, venit din Eritrea. Apoi o să ascultăm și o prezentare făcută de Catherine Schmidt, membru al echipajului Iuveta, care a participat la operațiunile de salvare până în 2017. Deci, fără să ne mai lungim, o să încep prin a da cuvântul lui Filimon Membratom. Te rog. Äh, Dankeschön, dass ich erst einmal hier äh, sein darf und meine Geschichte. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o permiteți uh, de a vă prezenta povestea mea. Vin uh, Eritrea și mă numesc uh, Filimon Mă iubesc pe cei, pe oamenii din țara mea, îmi iubesc patria, natura și așa mai departe a trebuit, uh, în pofida acestei iubiri, să împărăsesc uh, țara, uh, pentru că Africa este numit de obicei o închisoare sub cer deschis. Nu există niciun fel de libertate în țara mea care este amenințată de sărăcie. Din câte mi-amintesc că am trăit în Eritrea doar violență și suferință. Soldații îi, ucesc, îi ucid pe oameni chiar în copilărie, mi-amintesc Uh, că am asistat uh, la evenimente uh, de dreptul tragice. Această țară este condusă de un dictator care face absolut tot ce vrea și își oprimă poporul. Eu doream să devin jurnalist, să devin cameraman și să arăt oamenilor adevărul. Însă, în această dictatură nu exista niciun fel de speranță pentru mine. Toți jurnaliștii ajung în închisoare sau câteodată sunt chiar uciși. Uh, am uh, plecat din uh, Etiopia, am Uh, trecut în Sudan, uh, apoi am traversat deșer, deș, deșertul, uh, am suferit foarte mult de uh, sete, de uh, oboseală. Mi-amintesc mi-am amintit de mama care uh, în momentele dificile din copilărie îmi dădea apă și hrană. Uh, în deșert au murit foarte mulți oameni care nu au fost uh, nici măcar îngropați, uh, au rămas uh, pur și simplu uh, sub cerul liber și uh, am rămas fără cuvinte, vă, vă sunt toate toate aceste cadavre. Uh, în Libia mi s-a propus să îmi vând corpul, să-mi uh, vând viața. Am ajuns uh, în mai multe centre și vă pot spune că acolo am văzut cu ochii mei iadul. Am văzut oameni care au fost biciuiți, de exemplu, sau uciși pur și simplu prin împușcare. Într-un astfel de centru, foarte multe persoane uh, suferă de uh, foamete uh, mor de pe urma foametei și având în vedere că nu aveam niciun fel de soluție, uh, Uh, am uh, rupt uh, ușa și ce s-a întâmplat? Gardienii au aruncat pe noi benzină și au încercat să ne incendieze. Nu o să uit niciodată această imagine. Am traversat deșertul și într-o seară ne-au abordat călăuzele, cei care fac trafic de carne vie niciodată nu fusesem pe mare, nu știu să not și am fost obligați uh, să ne îngrămădim toți uh, pe o embarcațiune foarte mică. M-am pus, uh, am fost pus în față, dar pentru că mi-era foarte frică, m-am plasat mai degrabă în spatele bărcii. Tot mai multe persoane încercau să se urce, să urce în această barcă care deja era extrem de plină. Mă simțeam neputincios, eram practic un copil călăuzele uh, ne îngrămădeau, uh, nu mai uh, aveam aer și aveam impresia că mă sufoc. sufoc. Le-am dat foarte mulți bani acestor călăuze și până la urmă am găsit pe barcă un loc pe care m-am putut așeza. Foarte multe persoane vomau, de exemplu, sau se sufocau. Dar îmi doream uh, să supraviețuiesc în pofida tot, uh, acestor uh, experiențe uh, tragice. Uh, cu timpul mi-am pierdut speranța, mă gândeam că o să mor uh, și văzând uh, apa aceasta, uh, marea, fără sfârșit, uh, m-am gândit că o să mă înec. Am văzut chiar o femeie cu patru copii care s-a înecat. Uh, mă îngrijorează, m-a îngrijorat uh, soarta tuturor uh, celor care se aflați uh, pe această barcă. La două dimineața, carabinierii italieni n-au uh, salvat. Toate acestea s-au întâmplat în primăvara lui 2014. Situația s-a schimbat foarte bine uh, pentru, pe, pe, pe mine de atunci, dar pe, și situația s-a schimbat foarte mult și pentru refugiații zi, de, din ziua de astăzi, dar uh, pentru mine uh, ideea era ori uh, fugă din Eritrea pentru a veni în Europa, ori mor. Uh, și mă gândeam ce pot să fac. Sunt neputincios. Uh, ce pot face pentru a ajunge în securitate? Uh, cu toții nu avem decât o viață ca și mine. Și toată lumea își dorește să-și petreacă această viață în libertate, uh, ca un porumbel, uh, să zbori uh, unde dorești. Uh, am ajuns în Europa, însă, din păcate, uh, Germania nu m-a acceptat uh, cererea mea de azil. Din 2014 trăiesc fără pașaport în Germania și nu știu cât voi mai putea să trăiesc în Germania în aceste condiții. Nu știu dacă voi fi expulzat. expulzat. Mm, vă pun întrebarea, ce v-am făcut rău? Nu sunt decât o ființă umană Uh, ca uh, toți cei prezenți în sală. Zilnic mor mii de oameni uh, în, pe, în Marea Mediterană. În Europa vă bucurați de o viață tihnită, huzurită. Și Europa ar fi putut să pună capăt suferinței africanilor. De ce nu faceți nimic? Nimic. De ce lăsați, permiteți ca oamenii să moară în continuare pe mare? cât timp uh, va trebui uh, să mai uh, însetăm în deșert și să murim? Uh, cât uh, va uh, mai dura până, uh, până când uh, nu, nu vor mai muri atât de multe, mulți oameni în uh, Marea Mediterană? Cât va mai dura până demnitatea noastră umană să fie recunoscută ca atare? Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie, grazie davvero per questa... Mulțumim cu adevărat pentru această mărturie. Îi dăm cuvântul acum lui Catherine Schmidt. First of all, thank you, Philemon, for coming here today. Mulțumim uh, foarte mult, în primul rând, Filimon, pentru că este astăzi alături de noi și ne prezinți povestea ta. Mulțumesc și pentru invitația de, de a vă vorbi. Este o ocazie pe care o apreciez. Mi s-a cerut să-mi prezint experiența ca membri al echipajului navei Iuveta, ca personal al echipajului care efectua salvări pe mare în zona cea mai dură din lume, la poarta Europei. Nu sunt uh, marinar și nu sunt nici salvamar. Și nu mi-am imaginat niciodată că o să fiu uh, implicată în astfel de operațiuni, dat fiind cam și rău de mare. Și totuși, M-am implicat și m-am angajat să salvez aceste vieți pe mare pentru că sunt oameni care mor. Și trebuie să fiu acum în instanță alături de nouă alți membri ai personajului Juventa pentru că am furnizat uh, îngrijiri de bază, uh, îngrijiri pe baza dreptului la viață, un drept care este protejat în Uniunea Europeană și protejat acestor, protejarea acestor drepturi și a valorilor europene în generale se numește astăzi favorizarea migrației ilegale și este sancționată cu până la 20 de ani închisoare? Dar se vezi oameni că se înneacă, să vezi oameni cum se sufocă, cum înghit apă de mare și petrol, uh, Astfel de situații se întâmplă zilnic cu cei care încearcă să salveze vieți la intrare în Europa. Am făcut ce era de făcut fără să ne gândim prea mult. Am încercat să salvăm oameni acolo unde puteau fi salvați, pentru că asta e corect să faci. Niciodată n-ar trebui să existe discuții politice și totuși am salvat 14.000 de refugiați și pentru asta, iată, există un proces împotriva noastră. Uh, n-are legătură cu faptul că noi, europeni și ONG-uri europene privilegiate, suntem acuzați aici. Important este că vreau să vorbesc în numele celor care nu au atâtea privilegii și care în fiecare zi își pierd viața încercând să ajungă în siguranța oferită de țărmurile europene sunt partea generației care a crescut întrebându-și bunicii ce ați făcut împotriva acestei situații. Și de asemenea, sunt partea generației care va trebui să răspundă aceleași întrebări puse de nepoții mei. Nu e o poziție ironică în care mă regăsesc astăzi? Iată că vorbesc aici, în această conferință din Parlamentul European și totuși forțele europene și statele membre UE sunt cele care nu doar că au um, înlăturat nava noastră, de unde eram foarte eficienți, ci au și lansat procedurile penale împotriva 10 dintre noi. Cu cunoștințele și sprijinul Uniunii Europene, Italia a încheiat un acord cu oamenii uh, cu care noi acum suntem acuzați că interacționăm. Baza de coasă din Libia a creat o miliție care acționa în rândul traficanților și care a fost finanțată și echipată de Italia pentru a întoarce migranții în condiții de tortură, detenție, viol, deportare și moarte. Italia, ajutată de Uniunea Europeană, finanțează aceste crime împotriva umanității. Am văzut paza de coastă libiană acționând în numele Europei. Am văzut cum ne amenințau și prezentau riscuri la adresa personajului nostru și trăgeau la migranți și la, eh, asupra migranților și navelor omorând efectiv oameni care aveau nevoie de sprijin. Brațul uh, extins al Uniunii Europene, iată că încalcă și trădează reglementările care se numără printre cele mai mari realizări politice ale timpului nostru și asta în mod repetat. Mă refer la Declarația Drepturilor Omului. Juventa și ONG-urile în general au văzut cum baza de coastă sau garda de coastă din Libia a, a încălcat drepturile omului sub egida unui, unei scheme europene prezența noastră pare că a fost o amenințare ce a trebuit să fie total eliminată. Povestea personalului și povestea navei Juventa este și povestea mea. Și, într-adevăr, este ca o poveste dintr-un prost roman polițist. Să vă spun cum începe acest roman. În mai 2017, Centrul European de Coordonare a Salvării pe Mare a ales una dintre cea mai aglomerată zi uh, pentru a înlătura Juventa din zona de salvare. Când am primit acele instrucțiuni, șapte bărci cu migranți în apropierea noastră aveau nevoie de ajutor. Ni s-a spus să nu le oferim sprijin, în ciuda faptului că mai multe ONG-uri cereau acest lucru. Juventa a trebuit să respecte ordinele autoritățile italiene și 14 ore mai târziu la 2.49 noaptea, în portul Lampedusa, uh, am pe, pun- pe puntea navei noastre au pus un uh, dispozitiv de înregistrare de către o forță de intervenție mobilă italiană. Eram la bord la momentul respectiv și alături de alți doi membri ai echipajului uh, am rămas acolo pentru a sprijini alte ONG-uri care aveau nevoie de sprijin într-o situație care s-a transformat foarte repede într-o operație de salvare ce a durat peste 90 de ore, peste 4 zile. 21 de bărci cu mii de migranți a fost ceea ce am văzut și atunci m-am simțit cuprinsă de furie, pentru că într-un moment în care fiecare mână care ar putea să ofere ajutor sau fiecare veste de salvare ar putea salva o viață, cei responsabili ne-au uh, blocat nava temporar care a fost uh, ancorată în portul Lampedusa cu sute uh, de bărci de salvare și de veste de salvare care au rămas de folosite la bord. La finele celor patru zile a fost un moment uh, devastator. Am trăit un moment devastator, am pierdut cinci bărci cu peste 800 de oameni pentru că a avut loc o furtună în noaptea respectivă, 800 de oameni au dispărut în mare, fără să mai fie găsit, fără măcar să fi ajuns să fie înregistrați ca niște migranți uh, lipsă sancțiuni care sunt implementate de regimul de frontieră european și îmi amintesc că, că atunci m-am gândit că a dispărut și ultima fărâmă din valorile și speranța europeană. refuzul sistematic de asistență migranților care fără această asistență mor fie pe mare, fie în uh, lagărele de detenție din Libia, unde au fost reîntorși. Criminalizarea operațiunilor de salvare pe mare e partea unei strategii extinse care transformă Marea Mediterană în cea mai periculoasă frontieră. Pe 2 august 2017, la trei luni după eforturile de investigare făcute uh, pe nava noastră cu costul la sute de uh, vieți, în portul Lampedusa, a barca noastră, embarcațiunea noastră a fost percheziționată și apoi uh, a fost capturată ca parte a legislației antimafia, ca măsuri anticipatorii pentru a împiedica viitoare Asta la câteva zile după ce am salvat 3000 de oameni, la ordinele și cu ajutorul pazei de coastă. La momentul respectiv eram șeful misiunii în Juventa și nava noastră a fost percheziționată de peste 50 de ofițeri de poliție. Ce a fost mai rău n-a fost că ne-au confiscat uh, obiectele personale, ci la sfârșitul zilei uh, nava noastră era absolut uh, dezmembrată, parcă ar fi fost prinsă într-o furtună și asta mi-a arătat că toate aceste măsuri vizau să ne împiedice să-i ajutăm pe oamenii care aveau nevoie de noi. A formally authorized legal action sentencing people to... Autorizarea de astfel de acțiuni juridice înseamnă o condamnare la moarte pentru migranți. Am fost tratată ca o infractoare și eu și colegii mei, tocmai pentru că am acționat atunci când guvernele europene și-au încălcat propriile valori și au lăsat oamenii să se înnece la frontiere. Activitatea noastră a fost discreditată, a fost blocată și acum suntem urmăriți în instanță ca niște infractori. În ultimele 20 de luni, Juventa este blocată în portul Trapani și nu poate să uh, fie lansată la apă, pentru că autoritățile italiene împiedică acest lucru. Practic există sancțiuni juridice împotriva eforturilor de a salva vieți omenești. Și am și eu acuzații. E acuz pe cei care refuză asistența oamenilor care au nevoie de ea. Îi acuz pe cei care vând valorile Convenției Europene a Drepturilor Oameni și cei care nu au de decența și coloana vertebrală să apere drepturile migranților, ci îi condamnă la moarte în larg sau în Libia, Uh, unde sunt supuși unor încărcări foarte grave a legislației internaționale. Miza în această anchetă depășește libertatea personală a, personal, a membrilor personalului nostru, când încriminarea asistenței umanitare e folosită ca strategie politică și încălcarea drepturilor omului este compensată de democrațiile europene. Deci libertatea societății noastre este până la urmă miza aici. Dacă vom fi condamnați la închisoare pentru că am salvat vieți, nu acțiunile noastre sunt cele care au eșuat până la urmă. O societate în care cauți adăpost când ai nevoie și în care uh, îi ajuți pe cei care au nevoie și ești privit ca un criminal și în care peste 8 nave de salvare sunt împiedicate de la a-și desfășura activitatea, nu e lumea în care vreau să trăiesc. The Juventa crew is not intimidated. Personalul Juventa nu este intimidat nici prin campaniile de denigrare, nici prin uh, activitățile amenințătoare ale politicilor politice. Să faci ce e corect nu înseamnă că devii neapărat uh, iubit. Ba, din potrivă. Acum am observat și am înțeles că e o chestiune de inconveniență până la urmă. Vreau să fac apel la toți membrii Parlamentului European și la toți membrii societății civile să nu se retragă din fața acestei situații neplăcute, să o privească în față și să recunoască că toată lumea are drepturi uh, și că există o situație gravă la frontierele externe și este responsabilitatea lor să oprească este responsabilitatea lor să creeze o Europa în care oamenii se bazează pe demnitate și cei care sprijină astfel de misiuni uh, sunt lăsați în libertate. Mulțumesc! Grazie, grazie. Mulțumesc, Catrin, pentru această intervenție. Și acum, colegii, dacă au intervenții, cu observații, întrebări, începem cu doamna Gomez. Thank you so much for your test. Mulțumesc foarte mult pentru această mărturie foarte emoționantă, foarte puternică și vă pot uh, spune doar că este foarte rușine de toată această situație în care se află Europa în ziua de astăzi și um, aș vrea să uh, omagiez acești oameni care, la fel ca invitata noastră Catrin, în ciuda tuturor uh, greutăților, uh, hărțuirilor, uh, reușesc totuși să se implice, să lupte pentru a salva vieți și pentru a salva conștiința noastră, credibilitatea noastră. Și, de asemenea, simt că pe undeva politica la nivel înalt, guvernele practic au ajuns, uh, ca într-o capcană retorică unde, de fapt, tot vorbim despre, se vorbește despre criza refugiaților, uh, criza migrației, dar, de fapt, este o criza politicii, este criza, aceasta este consecința politicilor pe care au dus-o în, la frontierele Uniunii Europene. Și sincer, îmi vine foarte greu să înțeleg de ce uh, aceste instituții politice în general a ajuns să fie luată înainte de această poziție retorică care vine de la extrema dreaptă. Până la urmă suntem într-o Europa care are nevoie de acești migranți. Avem nevoie de migranți chiar până și ca să putem menține în viață sistemele de securitate socială din Europa. Pentru că va trebui să putem învinge această, acest fenomen de îmbătrânire a populației europene. Ce deci avem nevoie de imigranți și avem nevoie pur și simplu de oameni care să poată veni să-și trăiască o viață liberă, demnă. Și sunt oameni la fel ca mine, ca voi, sunt oameni care eh, nu caută decât să trăiască în condiții demne și de libertate. De aceea doresc să uh, trăiască în Europa. Și, într-adevăr, aveți dreptate, Europa are o responsabilitate foarte mare. Ar trebui și poate să schimbe lucrurile. Așa că aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă întreba pe amândoi. Cred că v-ați referit, eh, doamna Schmidt, la acest lucru. Uh, Uh, toată uh, această uh, invenție care de ani de zile durează până și Parlamentul continuă să alimenteze acest lucru, cum ar exista aceste, această pază de coastă libiană, când de fapt vorbim despre miliții, grupuri de traficanți, de criminali, și, practic, da, tot aceiași oameni sunt cei care organizează traficul de persoane și uh, exploatează uh, migranții în condiții uh, îngrozitoare, exploatează nevoia în care se află acești oameni care fug pentru a încerca să trăiască uh, liber și uh, cu demnitate. Domnule Sosniarț. Mulțumesc, domnul Sosniarț.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 bun, tot ce auzim aici, în păcate, este și foarte multă de magogie. Ne spuneți niște povești foarte emoționate ce ar trebui să ne atingă uh, direct în inimă, dar eu vă pot spune și alte lucruri. Vă pot vorbi despre oameni care au fost uciși de acești migranți, oameni care doreau să trăiască în pace în insulele grecești, dar au fost atacați de migranți din uh, străinătate. Se ajunge să existe zone în care poliția, cartiere, poliția nu mai poate intra și astfel de uh, exemple uh, sunt foarte emoționante, dar nu asta ar trebui să facă politicienii. Ei trebuie să-și păstreze mintea limpede și uh, deci să gândească la rece și să analizeze foarte clar cu ce se ocupă de fapt aceste organizații, cum ar fi și Juventa pentru că trebuie să încurajăm oamenii să pornească în astfel de călătorii atât de primejdioase, pentru că dacă le spunem acelor oameni că noi vom patrula lagul coastelor și uh, vom, uh, le vom salva viața, practic îi încurajăm să vină. Și noi uh, plătim practic foarte multe ajutoare sociale în Europa ca un fel de invitație oamenilor din, din lume în general să vină și să trăiască pe socoteala noastră. Sigur că vor exista întotdeauna voluntari care să vină aici vorbiți despre uh, oameni care fug ca să scape de război, dar știm cu toții că nu vorbim doar despre acei oameni imigranți din foarte multe țări, nu vin doar din Libia și uh, de asemenea, există și drumuri ale migrației care provin din peste jumătate din țările din Africa și nu peste tot este război. Deci vedem uh, totuși că dumneavoastră vă mulțumiți cu o abordare foarte așa uh, aranjantă a fenomenului și nu descrieți cu adevărat uh, amploarea fenomenului. Iar dacă doamna Gomes ne spune că avem nevoie de milioane de migranți, e bine, poate că de fapt nu am avea nevoie de ei dacă nu ne-am ucide proprii noștri copii încă încă nenăscuți. Și poate că, bună, uh, trebuie să gândim și la acest lucru când pornim cu vapoarele în căutarea lor. Uniunea Europeană practic se lipsește de propriul său viitor și iată, creați o întreagă uh, temă, un viitor care sună prost pentru că ne omorâm proprii copii și ne lipsim de un viitor. Uh, nice for your little YouTube. Just have some dignity. Vă rog, puțină demnitate. Arguments, not, not, not, not irony. Allora, diamo la parola uh, onorevole... Bun, dar Dăm acum cuvântul doamnei Ruiz. Gracias. Mulțumesc. Nu mă gândeam să intervin pentru că am ajuns în întârzi, cu întârziere și n-am ascultat intervențiile oaspeților noștri, însă, având în vedere că ni se spune că e nevoie de argumente, o să vă dau eu argumente. Mă refer aici la colegul care tocmai a intervenit. În primul rând, nu știu dacă sunteți expert în lupta antiteroristă, dar eu da timp de mulți ani de zile. Am mai multe medalii, una, o medalie constituțională din țara mea, pentru că mi-am riscat viața în fața terorismului și fanatismului. Șapte ani am fost președinta Fundației pentru Victimele Terorismului în Spania. Deci cunosc terorismul și vă garantez că ce ați spus dumneavoastră nu are nicio bază sunt foarte puține cazurile de persoane care au folosit rețelele pentru intrarea neregulată pentru a comite atentate. Deci ce ați spus dumneavoastră este o adevărată minciună. Punctul 1. Și da, eu sunt expertă în lupta antiterorismă. Am trăit 12 ani în acele situații, mi-au ucis fratele, mulți prieteni, deci nu vă referiți la terorist dacă n-ați fost persecutat și nu știți ce înseamnă Punctul 1, astea au fost argumente. Punctul 2, m-am întors de, din Moria, domnule. Și vă pot garanta că ce am văzut eu în tabăra respectivă nu e permis să existe din punct de vedere al drepturilor fundamentale pe care noi, europenii, le vrem pentru toate activitățile pe care le desfășurăm pentru că în această tabără au trecut, în acest lagăr, au trecut o iarnă și o vară în condițiile acestea așa de dure și practic inumane de viață, fără să aibă apă curentă, potabilă, uh, câteodată apa era întreruptă în totalitate, și sunt copii care rămân acolo luni de zile, oameni care rămân acolo luni de zile și n-au cum să iasă de acolo fără să fie victime secundare ale stresului. Și așa ceva este de neacceptat în Uniunea Europeană. Eu sunt o persoană moderată, domnule, din punct de vedere politic. Nu sunt extremistă din punct de vedere ideologic, pentru că nu vorbim aici de extremism ideologic. Vorbim despre modul în care ne structurăm legile și cum le aplicăm uh, cu precauție, și cu coerență și trebuie și să ții oamenii într-un centru care se presupune că este mm, creat doar pentru a înregistra, pentru a vedea unde îi trimitem, dacă îi primim, dacă îi trimitem în altă parte, înseamnă să ne îndeplinim legile și obligația noastră, da, să-i ții luni de zile în aceste condiții inumane, încalcă drepturile lor fundamentale. Și am trimis un raport uh, în care am scris ce am văzut eu cu ochii mei către Agenția Drepturilor Fundamentale, astfel încât să meargă și ei în misiune și să vadă dacă acestea sunt statele pe care noi, ca europeni, vrem să le acceptăm. Argumente. Dacă cazul Libiei este așa cum se spune, nu putem folosi fonduri europene pentru ceva ce ar putea aduce la încărcarea drepturilor fundamentale. Prin urmare, vorbiți despre argumente, eu vă dau argumente și cred că n-ar trebui să spuneți lucruri care n-au nicio bază. Eu, l'unica cosa che vi chiedo di fare... Singurul lucru pe care vreau să vă rog să-l faceți, spune domnul președinte, este să nu cădem în capcana aceasta a provocărilor și atacurilor. Haideți să ne axăm pe motivul pentru care am organizat această reuniune. Mm, e un dialog cu un parlamentar care are propriile sale idei, mai mult sau mai puțin respectabile, asta este. Coster. Onorevole Coster. Pronti. Loc Ich möchte zunächst einfach... Aș dori în primul rând să subliniez că îmi exprim uh, solidaritatea cu uh, organizațiile reprezentate astăzi aici uh, și să spun că au nevoie de sprijinul câtor mai mulți europarlamentari. Pentru că până la urmă luptăm pentru drepturile omului pe care se bazează, pe care e clădită Uniunea Europeană și uh, e vorba de drepturi pe care statele membre nu le respectă deocamdată. Deci uh, nu reușesc să ajungă la o situație în care să se garanteze respectarea drepturilor omului. Și deci uh, susțin aceste organizații care luptă până la urmă pentru coeziunea Uniunii Europene. Pentru că uh, ideea că uh, drepturile acestor uh, persoane nu sunt respectate, înseamnă până la urmă că practic, valorile noastre uh, pe care e clădită în europeană uh, sunt puse sub semnul întrebării. Nu este vorba despre drepturile refugiaților, ci e vorba de drepturi uh, în Uniunea Europeană. Și când drepturile omului și valorile ajung să ajungă să fie în, con, în, con, în contact cu realitatea, Uh, și dacă nu se respectă aceste drepturi, atunci se e pusă sub semnul uh, întrebării întreaga în uh, Europeană și trebuie să spunem acest lucru suscitare. Aș dori să spun și eu ceva în legătură cu cele menționate înainte me drepturile omului uh, trebuie să fie valabile pentru toată lumea, nu doar pentru europeni. Uh, aceasta este înfăptuirea cea mai mare a uh, lumii moderne și ea nu ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării. Și a crede că putem să lăsăm oameni, copii, minori să se înnece în Marea Mediterană doar pentru că credem că ne pun în primejdie sistemele de securitate socială, mie mi se pare total absurd, total inacceptabil responsabil și uh, astfel de acțiuni distrug întreaga Uniune Europeană și nu trebuie să permitem acest lucru. Sipel, tu câte? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Zipel. Aș dori în primul rând să le mulțumesc celor doi oaspeți, le mulțumesc pentru prezență și aș dori și să-mi cer scuze pentru ce s-a spus aici, în această sală. Aș dori să spun că uh, susțin uh, poziția colegului Köster, uh, penalizarea salvării pe mare, condamnarea Uh, faptului că migranții și solicitanții de azil uh, sunt uh, salvați pe mare nu reprezintă doar o încălcare a dreptului internațional și a dreptului maritim, ci pune în primejdie întreaga coeziune a Uniunii Europene și uh, distruge uh, credința noastră în uh, drepturi fundamentale care dă apă la moare forțelor extremiste. Cultura europeană, cultura din toate statele membre, uh, de secole este o cultură uh, a diversității, uh, a amestecului. Uh, nu doar datorită migrațiilor uh, voluntare sau uh, obligatorii care au avut loc de-a lungul uh, veacurilor, ci și datorită faptului că unii au fost obligat să plece și în multe state membre vedem uh, influența turcă, arabică și așa mai departe, deci suntem un uh, continent uh, amestecat și trebuie să purtăm răspundere în acest sens criminalizarea acestor salvări nu numai că reprezintă o, primer, o perică, un pericol moral, ci uh, reprezintă și o dramă pentru cei care vin la noi, însă și pentru cei care deja se află pe teritoriul europene. Dacă în viitor uh, nu mai uh, vine niciun migrant, uh, încotro se va îndrepta ura rasiștilor. Miza o reprezintă coeziunea noastră Uh, și uh, s-ar putea ca în viitor această ură să se îndreaptă, îndrepte chiar împotriva noastră. Și trebuie să ne punem uh, întrebări, să vedem cum putem să abordăm această situație pentru a apăra drepturile omului, pentru a salva vieți nevinovate și, da, bineînțeles că nu putem să luăm 60 de milioane de refugiați, nu cere nimeni acest lucru, probabil că nici nu vor veni la noi cu toții. Dacă dorim ca cifra refugiaților să scadă în mod durabil, nu numai uh, numărul celor care vin la noi, ci numărul celor care sunt obligați să-și uh, părăsească patria din diverse motive, atunci trebuie nu doar să ne schimbăm sistemul de azil, nu trebuie doar să uh, oferim opțiuni legale de migrație, uh, nu mai trebuie să-i condamnăm pe cei care salvează vieți pe mare, ci bineînțeles că avem nevoie de o cooperare cu uh, statele terțe, cu statele de origine și aici trebuie să facem eforturi și nu să uh, ne uh, izolăm de celelalte continente, trebuie să recunoaștem că Europa până la urmă nu conduce lumea, ci că trebuie să conducă lumea împreună cu alte state și trebuie să găsească împreună soluții. Grazie. Spinelli. Mulțumesc, Spinelli. Mulțumesc, Antonio. Discuția care a avut loc acum între cei doi colegi aici în pe subiectul migrației și terorismului nu cred că este o discuție între uh, poziții care să fie prea departe de realitate. Lucrurile spuse cu privire la raportul privind migrația și terorismul sunt lucruri care se spun cu voce tare în guverne, în special în guvernul Italiei. Și vreau să-l citesc pe contraamiralul de Felice, care este uh, Uh, activ în Sicilia. Este comandantul, a, a fost până acum câteva luni comandantul Agri Sicilia și care recomanda o soluție sigură la problema migranților și anume o blocare navală a zonelor de coastă din Libia și Tunisia pe baza unui articol, articolul 83 din Codul Mării, pentru motive de securitate și ordine publică. Deci legătura dintre terorism și migranți nu e o idee care vine în mintea unui deputat în Parlament și atât, ci o idee dominantă în mințile conducătorilor din guvernele europene. O altă idee dominantă în multe state UE și în comisie este că operațiunile acestea de salvare pe mare Deci nu ONG-urile în sine, ci operațiunea aceasta de salvare e un factor de atracție. Adică e periculos să-i salvezi pe oameni pe mare. Viața persoanelor este un element periculos ce trebuie evitat cu orice preț, deci să moară, dacă asta e. Asta pot să spun la finele unui mandat în care, iată, că repetăm aceleași lucruri de patru ani. Și un alt lucru care are loc acum în Uniunea Europeană este că, după părerea mea, ONG-urile cunosc foarte bine cum stau lucrurile și problemele ce trebuie rezolvate pe mare. Pe mare se respectă legea, se salvează, se încăutați cei care trebuie salvați și, uh, în schimb, oamenilor li se cere să facă politică pe apă, pe mare. Politica aceasta ce ar trebui făcută pe țărm, pe uscat, se face pe mare și sunt folosiți migranții ca ostatici. Îi țin acolo 50 de zile, 60 de zile și aici, în Europa, reușești să obții ceva, o relocare, să spunem. Asta este un lucru scandalos și rușinos. Amestecul acesta dintre legea internațională și activități politice – Uh, face ca legea internațională să dispară în totalitate în fața acestor activități politice făcute pe ascuns. Și tot în cadrul uh, acesta al securității, terorismului, se nasc prea copii în Europa. Și asta e o urgență. Da, asta nu înseamnă că e o urgență pentru care trebuie să omorâm alți oameni pe mare. O altă urgență ar fi vara. Urmează alegerile europene și vine și vara în același timp. E o mare urgență și o mare uh, mișcare de invadare a Europei care este trâmbițată pe rețelele de socializare sub forma diverselor știri false. Costel de la Ignora a încercat să spună că nu există o astfel de urgență. ...90% din migranții din întreaga lume se află în Africa, în Asia și în America de Sud. Și doar 2% sunt în Europa. Deci haideți să încercăm să ne gândim. Grație. <clears throat> Suntem... Mulțumesc. Sunt. Sentiamo un ultimo intervento di O ultima intervenție, Jürgen Detrer. Prego. Eh, vielen Dank. Ja, ähm, Mulțumesc. Aș dori să mă refer la cele spuse aici. Eu uh, fac parte din uh, uh Jung and Retter, am făcut parte și din uh, Iuveta. Noi am fost uh, dați uh, în judecată. Uh, pentru prima dată, un ONG olandez a depus plângere împotriva noastră și era vorba despre o organizație de extrema dreaptă. Și în această sală și în, acest, în această instituție se pare că există astfel de acuzații. Uh, organizațiile noastre au procedat corect uh, și nu trebuie decât să spunem că câteodată e pur și simplu atât de simplu. Aveți qualcosa da... Vreți să răspundeți la intervențiile pe care tocmai le-am auzit? No, basta. I've, I've nothing to add to what um, has been said. Thank you. Nu cred că trebuie să mai adaug nimic la cele care au fost spuse. Mulțumesc. I have a right to answer for, for... Am totuși dreptul să răspund la toate aceste lucruri. E o dezbatere între deputați. Am dat cuvântul sălii și acum nu mai fac. Deci ce e asta? Întreabă domnul deputat din sală. Este o hotărâre a mea. Am hotărât eu, așa facem. Bun, deci nu e o dezbatere până la urmă. Deci ce, ce facem aici? Puteți să ascultați numai ce vreți? Ascultați? Allora, passiamo al... Bun. Trecem al doilea punct referitor la salvarea pe mare în drept internațional, unde este vorba despre activitățile desfășurate de ONG-uri pe mare Eh, trebuie să subliniem că pe lângă faptul că este un act de umanitate, este și o datorie a noastră pe baza principiilor și normelor care derivă din dreptul maritim internațional. Alături de noi se află profesorul Eric David, reprezentant al Universității Libere de la Bruxelles, care ne va ajuta să avem o imagine de ansamblu asupra dreptului internațional eh, din perspectiva acestor datorii. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as I understand... Mulțumesc, domnule președinte. Bun, din cât înțeleg, uh, se pare că aș putea vorbi în franceză, ceea ce uh, descoper cu foarte mare bucurie. Bun, acum deci profitând și de confortul de a mă putea exprima în franceză, mai ales că eu sunt chiar un activist al drepturilor lingvistice împotriva imperialismului lingvistic anglosaxon, Mă bucur foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment. Apoi, ce aș avea să vă spun acum sunt lucruri de fapt destul de simple. Practic, orice student de anul 3 la drept ar putea să vă spună la fel cum vă spun și eu. Și intervenția mea se structurează în uh, patru părți, dar domnule președinte, vă rog să mă opriți dacă depășesc uh, timpul, pentru că probabil că am un pic tendința de a mă întinde, mai ales dacă am voie să vorbesc în franceză. Deci, înainte de toate, aș vrea să mă refer la chestiunea obligației de a oferi asistență. În al doilea rând, eh, aș vrea să mă refer la criminalizarea penală a eh, oferirii de asistență. În al treilea rând, recursurile juridice posibile și, în al patrulea rând, obligația de uh, repartizarea echitabilă a îndatoririlor de primire a refugiaților. Uh, punctul 1. Obligația de a oferi asistență. Ei bine, așa cum spunea din aur cineva deja, este evident că această obligație de a oferi asistență persoanelor în uh, pericol uh, este scrisă negru pe alb la articolul 98. Articolul 98, așadar, spun 98 și pe franțuzește și în versiunea belgiană a limbii franceze. Deci, acest articol 28 din Convenția Internațională spune așa că uh, orice uh, capitan de uh, cora, de uh, navă, indiferent a cărei țară poartă pavilion, trebuie să ofere asistență oricărei persoane care se află în pericol pe mare. Deci, pornind de aici, cred că este foarte clar uh, că faptul de a oferi asistență a embarcațiunilor supraaglomerate care practic sunt pe punctul de a lua apă, păi, evident că a oferi asistență este răspunsul cel mai simplu la regula care este scrisă negru pe alb la uh, articolul 98 din uh, Convenția Internațională. Și mai mult decât atât, a nu face, a nu proceda astfel, uh, mai ales în cazul în care embarcațiunea, um, uh, nava respectivă, indiferent uh, al cărui stat poartă pavilionul, ar comite o infracțiune, deci un comportament ilicit și ar, fi, ar angaja responsabilitatea sa internațională. Apoi, tot în acest cadru al obligației de uh, asistență, aș vrea să mai spun câteva cuvinte în urma intervențiilor de ADN-uri și aș pune întrebarea avem, putem oare să interceptăm uh, o embarcațiune în Marea Liberă pentru că transportă refugiații? Bine, eu cred că nu. Uh, aici uh, nu ne mai referim la uh, Convenția de la Montego Bay privind dreptul mării, ci la Convenția de la Geneva de la 1951 privind statutul refugiaților, convenție care a mai fost ulterior modificată printr-un protocol în 1967 și care stipulează că orice persoană care fuge dintr-o țară pentru că de teama unor persecuții pe motive de rasă, de naționalitate, de apartenență etnică, religioasă sau pentru opiniile sale politice, ehm, poate să obțină un statut de refugiat. Așadar, nu Uh, împiedicând aceste persoane să ceară eventual acest drept la un statut de refugiat în o țară care îi primește. Deci nu ne putem opune acestor lucruri, pentru că altfel uh, aceste persoane nu își mai pot uh, exercita un drept care figurează negru pe alb în articolul 1 al Convenției de la Geneva din 1951. Iată, deci, punctul 1 obligația de asistență. Punctul 2. Criminalizarea. Aici, inițierea de proceduri penale împotriva organizațiilor, persoanelor, ONG-urilor care uh, acordă uh, asistență pe mare. Pentru că este evident din nou că orice persoană care se vede astfel pusă sub acuzare, fie, că organiz- fie la nivel de organizație, fie la nivel de persoane și face obiectul unei urmăriri penale uh, pe motivul uh, acordării, participării la aceste operațiuni de salvare, ar putea, deci, să intre sub incidența acestor dispoziții din dreptul internațional. Să nu uităm că dreptul internațional uh, are întâietate asupra dreptului național și, prin urmare, judecătorul ar trebui, înainte de toate, să aplice uh, cele stipulate de dreptul internațional. Și aș adăuga că a nu oferi asistență acestor uh, persoane care tocmai sunt pe punctul de a naufragia ar constitui un delict de non-asistență față de o persoană în pericol și în momentul respectiv, uh, atunci, da, uh, ONG, o persoană care ar fi urmărită penală ar putea să se apere în acest fel. Cred că orice avocat ar putea să prezinte acest argument pentru că, uh, practic, nu există temei pentru această urmărire penală și altfel, dacă chiar ar continua aceste proceduri penale împotriva acestei persoane sau în general, atunci statul care procedează astfel uh, ar pune în joc propria sa responsabilitate juridică. Punctul 3. Să vedem care sunt uh, căile de recurs pe plan juridic. Păi sunt destule. Spre exemplu, fie în cadrul unor, unei proceduri de urmărire penală care ar fi pusă în mișcare împotriva unor persoane care respectă această obligație de ajutor pe mare, atunci se poate invoca articolul 98 din Convenția de la Montego Bay, despre care am vorbit adineauri. De asemenea, poate fi invocat încă o dată articolul 1 din Convenția privind statutul refugiaților, Convenția de la Geneva din 1951. Și, de asemenea, ne putem foarte bine gândi că statul Um, de care aparțin persoanele a căror viață este în pericol sau cărora nu se le acordă ajutor, bine, acel stat ar putea, la rândul său, ar putea să uh, exercite dreptul de a acorda protecție diplomatică acelor persoane și să acționeze împotriva statului care eventual s-ar opune operațiunilor de salvare pe mare, fie s-ar opune mm, dreptului de liberă trecere pentru persoanele care doresc doar să solicite un statut de refugiat. Și asta se poate face, eh, din nou, în condițiile prevăzute eh, referitor eh, exercitarea competenței juridice de către state în fața Curții Internaționale de Justiție sau la Comisia, Comitetul pentru Drepturile Omului din cadrul ONU sau chiar, de ce nu, nu și uh, prin uh, intermediul unei uh, întrebări preliminare care ar putea fi adresată către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că și aici s-ar putea ajunge la reamintirea acelor reguli. Și aici, bineînțeles, ajungem la punctul 4 pe care îl prevăzusem, și anume obligația de uh, solidaritate, obligația de a repartiza în mod echitabil uh, povara primirii uh, uh în caz de privire de refugiați. Ei bine, conform dreptului european, avem articolul 80 din tratatul de la Lisabona, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că uh, toate statele membre trebuie să uh, se ajute între ele în mod echitabil pentru a partaja uh, povara primirii refugiaților. Deci, ne putem foarte bine închipui o situație în care un stat membru intentează o acțiune juridică împotriva unui alt stat membru sau altor state membre, deci uh, în fața Curții de Justiție de la Luxemburg, un stat poate acționa alte uh, state membre în justiție pentru că nu și-ar respecta această obligație de la, eh, foarte clară de la articolul 80 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Din câte știu eu, eh, așa ceva încă nu s-a întâmplat, dar eh, ar fi perfect posibil și chiar mă mir că nu s-a întâmplat încă. Este vorba despre o obligație de solidaritate și ea nu figurează doar la articolul 80 din TFUE, ci uh, o regăsim uh, de asemenea și la aliniatul 133 din documentul final din 2005 uh, adaptat, adoptat de către adunarea generală a ONU în rezoluția 60 linie 1 care spune exact același lucru că există o obligație de partaj echitabil și de solidaritate între toate statele în ceea ce uh, privește eforturile de primire a refugiaților. Deci, după cum vedeți, regulile juridice nu sunt foarte complicate și nu este foarte complicat să le pui în aplicare. Deci, vedem deja că și dreptul european și dreptul internațional pune într-USA de instrumente la dispoziția noastră. Ar trebui doar ca noi să deschidem această uh, trusă și uh, pur și simplu să uh, facem apel la aceste reguli pe care vi le-am prezentat uh, foarte pe scurt. Vă mulțumesc. Lasă la președința uh, Claude. Claude va fi cel care conduce de acum discuțiile. Okay, thank you very much, Professor David. Mulțumesc foarte mult, domnule copreședinte. Uh, mi-ați amintit de uh, anii mei de studenție, când am studiat și eu dreptul, e clar că nu folosim uh, suficient setul de instrumente pe care le avem la dispoziție. Dragi colegi, vom încheia acest eveniment legat de premiul Saharov, apoteotic, dând cuvântul reprezentanților organizațiilor cele mai active în Marea Mediterană, Open Arms, Médecins Sans Frontières și MOAS, deci uh, îi voi, voi da cuvântul domnului Ricardo Gatti de la Open Arms. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să urmăresc uh, modelul celorlalți, voi vorbi în limba italiană. Haristopoli, mersi. Mulțumesc pentru a putea vorbi despre viitoare provocări în Mediterana Centrală, nu putem privi cu un ochi desăprovător și critic ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în momentul de față în centrul Mediteranei. Trebuie să facem acest lucru. Așa cum s-a spus pe larg, de altfel, foarte bine de uh, cei care au intervenit astăzi aici, noi, organizațiile neguvernamentale care ne implicăm în salvări pe mare, ne confruntăm cu un mediu foarte ostil de peste 2 ani. Nu există organizații neguvernamentale de salvare pe mare care să nu aibă mărturii referitoare la o serie de acțiuni represive care încalcă procedurile normale. Atacuri țintite în media din partea politicienilor și mass mediei, abuzuri instituționalizate și acțiuni care vizează disprețul, defăimarea, crearea unei uh, situații false și infracționalizarea sistematică ale acestor ONG-uri. E îngrijorător să vezi cum uh, se finalizează mai multe acțiuni fără să fie sancționate, cum ar fi atacuri armate pe mare din partea pazei de coastă din Libia, cea care a dus la un număr uh, neclar de morți și care este finanțată uh, în mod constant de Italia, Franța și alte state UE. Um, ne-au împușcat, au tras asupra noastră, ne-au sequestrat și am fost la bord de fiecare dată. Uh, Paza de coastă acționează împotriva ONG-urilor de uh, salvări uh, pe mare. Există blocaje în porturi ale navelor noastre fără să existe o justificare fără să se urmeze ceva după aceea. Apoi, nu putem ajunge în porturile din Italia fără aprobări din partea Ministerului și asta duc la o situație ciudată în care ne regăsim blocați în anumite porturi Uh, și asta fără respectarea normelor ce trebuie respectate de instituții. Refuzul de aprovizionare pentru bunuri de primă necesitate uh, ne duc la o situație de blocaj cu oameni care rămân mult timp acolo fără o perspectivă de debarcare clară și diverse anchete din partea procuraturii italiene care ani de zile mai târziu nu au dus la nicio condamnare și refuzuri și blocaje în ceea ce privește Uh, arderea deșeurilor, alimentarea navelor și așa mai departe. Și nu putem să nu remarcăm aici că există informații false publicate în presă cu privire la ce se întâmplă în Marea Mediterană și în Libia. Uh, de fapt, e imposibil să știi câți oameni mor sau sunt interceptate și duse în uh, lagărele acelea de concentrare din Libia, care în continuare se numesc centre de detenție, cel puțin oficial, cu încăpățânare trebuie să vedem cum putem opri aceste lucruri, pentru că aceste acțiuni au fost gândite într-un mod sintit, astfel încât ceea ce se întâmplă în centrul Mediteranei și în Libia să fie imposibil de cunoscut, de prezentat și deci asta va duce la un curent de gândire care ar putea să se îndrepte împotriva politicilor implementate în domeniul uh, externalizării frontierelor și migrației, având în vedere că în centru accentul nu se pune pe persoane și duc la încălcarea drepturilor omului aceste acțiuni. Evident că toate aceste lucruri uh, aruncă bănuiele asupra organizațiilor noastre. Se spune că există mari interese în spatele acestor eforturi și că totul a fost făcut pentru a înlătura mardorii incomozi cu privire la ce se întâmplă în Libia și în Mediterana Centrală. De aceea se distribuie în fiecare zi știri false împotriva migranților, în loc să cerem un tratament demn pentru ei și deci pentru noi toți. În prezent, uh, ONG-urile care acționează în Mediterana Centrală uh, au în vedere toate acțiunile, de la ieșirea din port până la întoarcerea din port. Totul, totul fac singur, nu există niciun sprijin din partea autorităților, nici în ceea ce privește informațiile. Există persoane care își riscă viața Există posibile operațiuni de salvare care au fost lansate, să spunem, de cea de-a 16-a pază de costă din Libia. Procedurile normale de salvare pe mare sunt depășite. Obligațiile ce revin autorităților să maximizeze resursele pentru a aduce la bun sfârșit uh, activități de salvare cât mai repede cu debarcarea într-un port sigur nu sunt implementate, având în vedere că totul se dedică pazei de costă din din Libia și ne ascundem în spatele faptului că autoritatea competentă pentru coordonarea, coordonarea um, acestor operațiuni de salvare nu este de partea noastră. Nici măcar noi putem contacta la telefon, cel puțin noi, ONG-urile. Am uh, contactat 8 uh, numere de telefon azi dimineața și doar unul singur a răspuns și era cineva care nu vorbea limba engleză. aceste activități se desfășoară în totală solitudine, fără niciun fel de sprijin și de aceea nu putem să protejăm viețile pe mare și drepturile acestor oameni. Odată ce sunt salvați acești migranți, nu există un port unde să poată fi debarcați. Ni se spune că aceste trebuie să se facă în Libia, ceea ce înseamnă că ori nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în aceste activități sau disprețuiesc în totalitate legea și viața umană. Odată ce persoanele sunt salvate, navele noastre, așa cum am văzut cu toții, rămân în derivă zile întregi și uh, se ajunge în situații în care autoritățile, cu intenția politică de a ne bloca, inventează proceduri bizare, cum face guvernul Spaniei când spune că uh, dacă rămânem un număr mare pe mare, se încalcă drepturile internaționale care spun că persoanele trebuie să fie debarcate cât mai repede posibil pentru că nu există condiții adecvate pentru a rămâne pe mare. Nava noastră Open Arms este o navă de observație și salvare, exact ca navele uh, gardei de coastă italiană sau de salvare maritimă din Spania. Uh, bun, deci suntem amânați cu debarcarea, se fac anchete de către procuratură. Cei care încalcă legile nu sunt fără îndoială ONG-urile. În încheierile, uh, provocările cu care ne confruntăm pe mare pentru a finaliza activitățile solitare și pentru a respecta obligațiile etice ce ne revin sunt uh, la 360 de grade acum politica și interesele economice care au pus uh, în prim plan uh, aceste situații, care consideră oamenii care ajung în Libia ca mărfuri sau ca pârghie pentru a-și promova uh, propriile interese, nu arată niciun fel de interes pentru viața umană. Și mă întreb și ne întrebăm noi cu toții pe ce bază de logică socială se uh, acționează instituțiile, dacă se poate uh, pune în, în implementare acțiuni care încarcă drepturile oamenilor. Fie pe mare îi lăsăm să se nece, fie deportându-i în Libia sau în țările noastre când vedem că um, acest gen de acțiuni și pe noi ne continuă un pull factor, un factor de atracție, cum se spunea pentru operațiunea Mare Nostrum și a pasei de coastă din Italia. Nu contează dacă toate aceste lucruri au fost științific și subliniez științific dezmințit. Uh, tot așa cum am dezmințit științific, toate celelalte știri plângeri false împotriva uh, ONG-urilor care se ocupă de salvări pe mare. Aceleași știri false care prin radio ne-au transferat, au uh, dus la lansarea multor bărci de mare viteză libiene. Și cu tot ceea ce știm, cu tot ceea ce se întâmplă în prezent, cum e posibil să credeți că societatea noastră poate prospera și că vom continua să permitem toate acestea? Ce dracu facem? Mulțumesc! Thank you very much, uh, Ricardo. <clears throat> I was in, uh... Mulțumesc, Ricardo. În urmă cu câteva luni am fost în Libia și nu prea sunt acolo multe ONG-uri din motive evidente, dar Médecins Sans Frontières Frontier este una dintre ONG-urile cele mai active și Mm, aș dori să urez bun venit reprezentantei acestei organizații care ne va vorbi despre situația din Libia. Mulțumesc pentru intervenția pe care ne-ați uh, acordat-o. Voi încerca să vorbesc uh, foarte subțint. Suntem prezenți uh, la Tripoli, în Holmes și în Misrata și spun Misrata și Holmes pentru că E, acestea sunt uh, zonele în care uh, au avut loc cele mai recente uh, debarcări. Mm, nu o să vă vorbesc doar despre mărturii emoționante uh, care deja au fost prezentate, ci o să vă, vă dau câteva cifre concrete. Și prezentarea mea ar putea să fie sintetizată într-un minut. În Libia nu există asistență adecvată, nu există protecție, nu există alternative reale uh, închisorilor și o să vă dau și date și nu există nicio cale de ieșire. Și vă pot spune și uh, oricine a fost în aceste centre pentru refugiați, vă pot spune că dacă nu vrei să se, te întorci în mod voluntar și ești într-un astfel de centru, trebuie să ai uh, uh motive foarte întemeiate. Dar există și un paradox. Uh, persoanele cele mai vulnerabile sunt uh, cele care sunt uh, ca într-o camcană în Libia. În ceea ce privește asistența la aceste puncte de debarcare, în mod teoretic, teoretic ONU și partenerii uh, săi sunt uh, prezenți la 12 astfel de puncte. Organizația noastră nu a fost prezentă, dar uh, ne aflăm acum în Misrata și în Holmes și încercăm să fim prezenți, dar nu avem o prezență sistematică, doar acolo unde ni se permite și unde suntem solicitați să mergem. Nu mergem automat când are loc o debarcare. Și chiar cu astfel de prezență uh, și având în vedere faptul că suntem cu personal internațional, capacitățile noastre de acțiune sunt foarte limitate. Putem uh, acorda uh, prim ajutor de bază, de exemplu, și bineînțeles că nu avem nimic de spus în legătură cu transferul, locul spre care sunt transferate aceste persoane. Noi încercăm să Uh, asigurăm uh, medicamente și tratamente pentru persoanele care se află într-o situație catastrofală. La ultima debarcare la care am participat, am constatat că uh, foarte multe persoane uh, suferau de malnutriție. Mâine vom uh, publica un raport uh, pe acest subiect al malnutriției în centrele de detenție. nu datorită călătoriei pe mare, ci datorită faptului că au, uh, au fost câteodată în închisoare, au fost deținuți în mod clandestin, cu acces foarte restrâns la hrană. Au și probleme medicale foarte grave. Cinci persoane, de exemplu, la ultima debarcare, printre care și minori, erau bolnave. Un băiat de 15 ani din Somalia a murit Uh, există foarte multe femei uh, și copii și multe femei însărcinate. Vă pot spune despre situația unei femei care era pe punctul să naște aproape, să nască aproape, a fost trimisă în centru, a trebuit să nască acolo, am reușit să o transferăm la un spital și după naștere a trebuit să se întoarcă în centrul respectiv. Echipa noastră a reușit a încercat uh, ca femeia respectivă să nu depună eforturi ca să nu nască în centru, acolo a reușit. Și am reușit uh, cu încă patru femei, deci este o adevărată înfăptuire. Patru femei cu copii mici, cu sugari, uh, faptul că au fost scoase din centre este un mare succes pentru echipa noastră. Ne mândrim cu această realizare. În ce privește protecția, Când persoanele sunt debarcate, știți că sunt trimise la un centru oficial de primire, dar bineînțeles că traficanții sunt și ei uh, acolo la fața locului, chiar și în prezența noastră. Deci, uh, nu noi ne ocupăm de toate persoanele debarcate. Vă pot da și câteva date concrete. Conform, există 15.000 de persoane debarcate 15.235, conform datelor uh, Oficiului ONU pentru Refugiați. 90% uh, dintre debarcări în 2018 au avut loc în Tripoli. Cam 2000 de persoane. E vorba de centrele la care noi suntem prezenți. ONU își face uh, calcule și uh, se spune că este vorba de 10% din uh, persoanele debarcate. Nu există nicio alternativă la aceste centre, după cum știți. Orice încercare de a trimite cel puțin femeile sau copii sau persoanele cele mai vulnerabile într-un centru mai sigur, de exemplu, sau uh, într-o altă capacitate de privire, a eșuat. Oficiul ONU a reușit să lanseze un centru care se numește Gathering and Departure Facility pentru a da posibilitatea persoanelor vulnerabile care sunt debarcate să ajungă în acest centru. Dar nu se poate întotdeauna. Singurele persoane care ajung acolo sunt cele care deja sunt înscrise în programul de, uh, de, de transfer. Deci nu se, uh, trimiterea nu se face automat deocamdată. IOM are 70 de locuri și ONG-urile cooperează cu uh, centre de cazare, capacități de cazare care sunt foarte limitate. Am reușit, uh, de exemplu, să plasăm acolo femei cu copii, dar nu e vorba de uh, uh programe oficiale. 70 de locuri, 10% din, conform datelor uh, ONU, deci Oficiului ONU pentru Refugiați, iată cum arată datele statistice. Am încercat să găsim și soluții și vă voi povesti doar despre o experiență și foarte uh, pe scurt voi vorbi. În iunie 2018 au fost persoane care au scăpat din capacitate clandestină și au venit la noi am reușit să le asigurăm asistență medicală și am confirmat și faptul că persoanele respective făcuseră obiectul torturii sau în orice caz uh, uh, fuseseră um, uh, violentate. 130 de persoane, noi, organizația noastră, echipele Médecins Sans Frontières, a contactat un număr mare de țări pentru a găsi o soluție pentru Uh, cele 130 de persoane. Vă pot uh, spune că doar două țări, una europeană și una neeuropeană, au venit cu o, o soluție. Uh, nu au luat copii însă, în mare parte dintre acele persoane erau copii. E vorba de victime de tortură, vă reamintesc. Am reușit să scoatem acest grup în afara Libiei și se află încă în Niger. Nu au fost trimise în alte țări sau, eh, sau evacuate într-o țară terță sigură nu o să vă vorbesc despre condițiile în centrele de uh, primire, le cunoașteți, pentru că au fost foarte multe rapoarte. Mâine vă voi trimite raportul cu privire la nutriția din, mm, într-unul dintre centre. Condițiile sunt îngrozitoare. Vă pot spune că unele condiții s-au îmbunătățit, dar dinamica a rămas aceeași și în urmă cu câteva săptămâni am asistat la o situație, 31 de persoane care au fost încuiate într-o uh, uh ca într-o încăpere de 4 pe 5 metri, fără uh, toaletă. Deci e o situație pe care, la care am asistat noi, am văzut-o cu ochii noștri. Care este paradoxul la care asistăm astăzi? Programul OIM a reușit să scoată persoane din uh, Lidia, Libia. Trebuia să fie vorba de uh, returnări uh, voluntare, dar nu se întâmplă totdeauna așa. Pentru cei care nu doresc să coopereze cu programul nostru, deci dacă uh, ești într-un centru și nu vrei să cooperezi, trebuie să ai motive întemeiate, sau pentru cei care nu pot să coopereze, atunci nu există soluție, nu există alternativă situația și să spun acest lucru și în uh, uh, sesiunea anterioară. Deci, uh, în aceste centre, persoane trimise înapoi în Libia, captivitate clandestină și așa mai departe. Sunt, ajung din nou pe mare cu opțiuni foarte limitate. Vă mai dau câteva cifre. În septembrie 2017, UNHCR uh, a cerut uh, returnarea 40.000 de persoane. În ianuarie 2019 se evacuaseră. Există o confuzie de termen, dar în orice caz 40.000 obiectivul, 3.000 3616 uh, de persoane, iar în ce privește deci evacuarea din Libia și trimiterea în Niger. 400 de persoane în Italia și încă câteva zeci în România. Uh, țările s-au angajat uh, să relocheze 5456 de persoane. E vorba de angajamentele totale, 5456. Iată cum arată situația în Libia. Nu există asistență, nu există niciun fel de protecție și opțiuni foarte limitate, aproape inexistente. Și o situație pe care o, la care asistăm astăzi. Deci nu putem să sintetizăm uh, situația decât printr-un cuvânt complicitate. Mulțumesc foarte mult. Uh, interpreții ne vor părăsi în câteva minute, spune președintele. Îmi pare rău că vă cam grăbesc acum la sfârșit. Deci are cuvântul doamna Regina Catrambone de la MOAS. Thank you very much for uh, what you say today and uh, Mulțumesc. Înainte de toate, mă bucur că mi-ați oferit ocazia de a fi astăzi aici și apoi, având în vedere că majoritatea colegilor au vorbit deja despre temele pe care le pregătisem și eu, uh, Bun, până la urmă, astăzi este momentul în care condamnăm foarte aspru criminalizarea operațiunilor de salvare în Mediterana. Și Sigur că ă, noi sperăm totuși că cel puțin instituțiile europene vor ă, profita de această ocazie pentru a reflecta asupra misiunii care le revine și responsabilităților lor, pentru că pentru că acum e o situație de obstrucție făcută față de ONG-urilor care deja lucrau și care au dispuse să facă asta, după cum ați văzut din mărturile colegilor noastre. Și cu toate astea, totuși, capacitățile noastre existente de căutare și salvare trebuie să continue să acționeze pe mare și Cred că uh, ați văzut totuși că și mărturiile martorilor oculari sunt atât de îngrozitoare. În acest moment există o responsabilitate pentru noi de a, uh, toți de a umple acest vid, pentru că noi nu mai suntem acolo pe teren. Trebuie să apară o strategie de coordonare a căutării și salvării barbare care trebuie să includă și toate ONG-urile care au lucrat din bunăvoință în largul mării de ani de zile. Uh, în, în loc de asta, la ce asistăm în acest moment eh, este un eșec al instituțiilor europene de a oferi răspuns la ceea ce se întâmplă pe mare. Țările eh, riverane, la Marea Mediterană, au fost eh, lăsate să se descurce de unele singure și, ca o consecință, drepturile fundamentale, demnitatea umană, sunt călcate în picioare. Astăzi, ce se întâmplă? Ne uităm la aceste nave care au intervenit să vedem uh, când au putut uh, uh, interveni ultima dată, câte persoane au salvat în 2018 și ne punem o întrebare. Finanțările europene de milioane de euro până la urmă, la ce sunt folosite? Doar pentru a coordona returnarea, împingerea înapoi acestor oameni? Atunci, poate că trebuie să ne asigurăm că mandatul pe care îl apără instituțiile europene este în continuare conform cu demnitatea și cu principiile umanitare. Și astăzi ne aflăm astăzi cu toți aici pentru a discuta în acest moment faptul că Europa poate să salveze vieții în Mediterana și iată că totuși lipsește încă un proiect concret pentru a atinge acest obiectiv. Pentru că Iată, în ziua de astăzi vorbim despre situația migranților mediterană doar în termen de control al frontierelor, în loc să discutăm despre umanitate și solidaritate. Și totuși, iată, deci ne concentrăm nu pe ajutorarea oamenilor care își riscă viața pe mare, ci facem eforturi să uh, înălțăm un zid invizibil în uh, Marea Mediterană. Practic, uh, este vorba de un efort de blocadă navală și toate aceste ONG-uri despre care am vorbit au încercat să împiedice ridicarea acestui zid, dar munca noastră a fost stopată și sigur că trebuie și un mecanism de transfer și relocare care adică trebuie să fie bine coordonat și fluid. Este inacceptabil ca oamenii salvați în Mediterana să rămână după aceea uh, uh, la mila îndurării zile la rând sau și mai mult de atât Uh, până când se ia o hotărâre, așa cum și colegii noștri de la organizația SIWAC um, au spus. Pentru că nu există o coordonare pentru atribuirea unui port sigur de debarcare și este inacceptabilă ca uh, femei și copii să fie în continuare ținuți pe mare înainte să poată debarca. Deci aș vrea să pun o întrebare și mă voi opri aici. Aș vrea să întreb ce face Europa în Libia? Eh, acum când eh, ONG-urile nu mai acționează pe mare, acum când societatea civilă a fost împiedicată de a salva eh, oamenii care fug de condiții de viață îngrozitoare. Ce face Europa pentru a îmbunătăți situația din Europa și pentru a-i sprijini pe acei oameni vulnerabili care se găsesc prins și în capcana acolo, așa cum tocmai spunea antevorbitoare? Noi astăzi cred că trebuie să demonstrăm împreună cu toții în Europa un simț al responsabilității și al responsa- solidarității. Noi credem ferm că Europa trebuie să uh, reînceapă operațiunile de salvare și de căutare și să combată traficul de persoane și să uh, acționeze fără rezerve în acest sens, să nu lase niciun spațiu gol. Instituțiile europene ar trebui așadar să coopereze și cu ONG-urile care au deja uh, acumulat o anumită experiență, expertiză în operațiunile de căutare și salvare și uh, astfel împreună să pună pe picioare un mecanism eficient de salvare a vieților. Pentru că uh, nu putem accepta ca Europa să externalizeze către Libia controlul frontierelor sale externe în acest moment. Facem apel la statele membre ale Uniunii Europene să uh, își flexibilizeze acordarea de vize umanitare, să creeze coridoare umanitare. Facem apel la autoritățile europene să pună capăt uh, acestei odisei îngrozitoare a acestor persoane vulnerabile. Și asta înseamnă să revenim la dreptul internațional umanitar și la principiile umanitare. Mulțumim foarte mult și, bun, în păcate, uh, timpul se apropie de sfârșit. Dragi colegi, ajungem așadar la finalul acestui eveniment, pentru că nu prea mai avem timp, nu pot trage niște concluzii foarte detaliate. Dar, așa cum s-au spus toți intervenienții de astăzi dimineață și cei de astăzi după amiază, colegii din partea ONG-urilor, și a fost destul de clar